ședința este reluată. înainte de a intra direct în uh, dezbaterea primului raport pentru dupămasa asta vă anunț că procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. dacă există observații? nu. procesul verbal este adoptat și cu aceasta trecem la